Monsieur, Monsieur Razi, bienvenue. Domnule Razi, bun venit. Avem plăcerea să primim în această după-amiază în rândul nostru pe domnul Razi, director executiv desemnat al Agenției Europene pentru Medicamente. Îi Uh, salut pe profesorul Remer și Istico. Vă reamintesc uh, formatul audierii noastre. O să dau cuvântul domnului Razi pentru 10 uh, minute pentru ca să ne prezinte proiectul domniei sale, după care o să trecem la procedura ping-pong o, un minut pentru uh, uh întrebare, două minute răspuns, 45 de secunde supliment la întrebarea inițială și un minut pentru răspunsul domnului Razi. Acest, acest schimb se va desfășura în trei etape. Prima etapă cu șapte întrebări puse de coordonator, a doua etapă opt întrebări și o rundă a treia cu șase întrebări care vor suscita și întrebări mai rapide. Vă reamintesc că această audiere a domnului Razi are loc în cadrul avizului pe care comisia noastră trebuie să-l uh, emită pe marginea candidaturii sale. După părerea noastră, conferința președinților va lua o poziție formală care va fi transmisă Uh, bordului uh, EMA, Agenția Europeană pentru Medicamente, care trebuie să desemneze în mod uh, oficial pe directorul său executiv. Sper că totul este clar. Domnule Razi, aveți așadar cuvântul 10 minute. Mulțumesc, doamnă președinte, onorați membri. Este o mare onoare pentru mine să mă aflu astăzi aici în fața uh, Comisiei Parlamentului European, Comisia ENVI. O experiență la care nici nu aș fi visat cu câteva luni în urmă. Mă bucur că primesc această șansă de a mă prezenta în fața dumneavoastră. Sper că vă, o să pot să uh, vă împărtășesc viziunea mea în legătură cu provocările cu care, pe care va trebui să le înfrunte în viitor Agenția Europeană pentru Medicamente. Și sper că pot să le abordez în calitate de director executiv. Este posibilitatea de a aduce contribuția în fața Parlamentului și aștept să primesc uh, contribuții, inspirații și încurajare pe durata mandatului meu din partea Parlamentului. O să vorbesc în limba maternă astăzi. Poate uh, ultima dată înainte de a prelua Uh, funcția de director uh, al Agenției Europene pentru Medicamente. Ca funcționar uh, public voi folosi limba de lucru al agenției, care este limba engleză. Așadar, așa cum spuneam, în următorii ani, cred că EMA se va confrunta cu o serie de provocări avem chestiunile bugetare și prelungirea uh, termenilor de uh, referințe. Volumul de muncă va spori pe termen scurt, mai ales pentru că trebuie să vedem problemele legate de farmacovigilență și contrafacerea medicamentelor. Avem o nouă comisie pentru farmacovigilență Eh, care este o structură subordonată EMA, ceea ce va spori complexitatea întregii operațiuni. Sigur, există interacțiune între diferitele comisii, însă va trebui poate să revizuim eh, competențele eh, comisiilor individuale. am spus că sunt multe provocări, nu putem să acționăm uh, pe baza principiului activitatea de zi cu zi, ci trebuie să vedem care sunt provocările ce ne așteaptă. Aș spune de asemenea că există niște provocări și mai mari pentru EMA. Trebuie să fim competitivi în Europa, trebuie să uh, ne uităm la India, China, Rusia și Brazilia și cu siguranță ne vom confrunta cu probleme legate de harmonizarea uh, studiilor uh, clinice în uh, statele membre. Este important să spun că cercetarea clinică nu este numai o chestiune legată de cercetare. Dacă ne gândim la uh, vânzarea medicamentelor de următoare generație, ceea ce numim uh, medicamente personale, uh, avantajele uh, terapeutice se vor uh, baza uh, pe criteriile farmacogenetice în viitor și trebuie să analizăm grupele de vârstă uh, uh, cărora le sunt adresate astfel de medicamente și să aprobăm medicamentele care vin din alte părți ale lumii. O altă problemă importantă o constituie uh, disparitatea crescândă între analiza risc-beneficii pe care am făcut-o și analiza comparativă făcută de diferite instituții. Această activitate este numită evaluarea uh, tehnologiei sanitare. Deci există două evaluări care se fac, două evaluări separate. Ele sunt tot mai divergente, așa încât va trebui să abordăm această problemă, dat fiind că ea devine un obstacol în uh, inovarea farmacologică și vom folosi acest uh, serviciu și vom adresa celor care sunt suferinți. Însă privind pe termen lung, există și alte uh, provocări, problema rezistenței la antibiotice și dispozitivele medicale, evaluarea medicamentelor tradiționale, capacitatea să gestionăm aceste uh, probleme pe tot teritoriul Uniunii Europene. Nu o să parcurg întreaga listă ca să nu vă plictisesc. Este suficient să spun că va trebui să lucrăm în strânsă corelare cu parlamentele naționale și cu Comisia. Cu toate, instituții, toate instituțiile trebuie să se bazeze pe um, un, o consultanță robustă din partea EMA. De aceea, EMA este o autoritate științifică uh, tot uh, mai prezentă, care lucrează în condiții de uh, transparență și fără conflicte de interes. Trebuie să încercăm să anticipăm niște schimbări în viitor, analizând evoluțiile în știință, de pildă. Cred că în timp, probabil că va trebui să reglementăm așa numitele nanotehnologii, nouă modalități de administrare a medicamentelor, apoi biomarcării și validarea acestora. Va trebui să validăm terapii care vor implica administrarea secvențială a medicamentelor, uh, care sunt uh, date folosind uh, noi metode. Deci EMA trebuie să fie în măsură să gestioneze acest viitor pe baza unor reguli care sunt prevăzute de Parlament. Cu alte cuvinte, cred că regulile pentru al doilea mileniu nu mai, se, nu mai sunt aplicabile în mod necesar medicine, medicamentelor pe care le folosim în mileniu 3 trebuie să facem față viitorului și pentru asta trebuie să abordăm o serie de neajunsuri. Trebuie să vizăm anumite grupuri de populație imediat, în special pe tineri și uh, pe cei vârstnici, medicamentele de geriatrie și de pediatrie și terapii uh, bazate pe gen dacă Emma uh, va avea succes cu termenii de referință, atunci, dacă vrem să aibă succes, trebuie să își depășească actualul uh, domeniu de activitate. Ea trebuie să coopereze la fața locului cu autoritățile naționale, trebuie să încercăm să venim în întâmpinarea nevoilor de sănătate ale europenilor pentru că, în esență, răspundem de gestionarea sănătății uh, zilnic. Avem nevoie de o abordare holistică a regulamentului privind uh, uh, produsele farmaceutice și farmacologice. Acest lucru va impune o cooperare tot mai solidă pe plan intern. Va trebui să colaborăm și pe plan extern cu rețelele europene. Al nu vom putea să valorificăm resursele restrânse de care dispunem și să protejăm sănătatea umană și animală. Cred că pe baza experienței de ca, pe care o am și ca rezultat uh, al uh, oportunităților de care am beneficiat ca om de știință și doctor și în anii recenți ca administrator public, cred că pot să-mi aduc o contribuție reală la activitatea EMA. Cred că pot să ajut la consolidarea sistemului uh, sanitar bazat pe rigoare uh, și transparență. Vă mulțumesc că m-ați ascultat, vă mulțumesc că mi-ați dat această șansă și uh, sunt gata să răspund la întrebările dumneavoastră. Sper că uh, răspunsurile mele vă vor mulțumi. Mulțumesc, domnule Razi. Această viziune în legătură cu politica medicamentului și politica promovată de Agenția Europeană pentru medicamente. Vă mulțumesc uh, pentru timpul în care ne-ați prezentat. Dau Uh, cuvântul pentru prima rundă doamnei François Grostet, un minut. Doamna Grostet, mulțumesc, domnule director desemnat. O să vă vorbesc imediat de o chestiune care a făcut mult tamtam -tam în uh, Franța, scandalul mediatorul și de acolo uh, comisarul Dali a lansat teste de stres ne-am dat seama că există trei puncte slabe în legislația noastră privind farmacovigilența. Aș dori să știu ce doriți să faceți pentru a îmbunătăți lucrurile și pentru a lua deciziile cele mai potrivite în urma uh, rezultatelor de la testul de rezistență. Ce uh, intenționați să faceți pentru a ține uh, cont de riscurile pe care le implică uh, uh, medicamentele pentru pacienți. Mulțumesc, Emo Ianico. Știu, dar nu putem să facem nimic, spune uh, președinta. Nu există soluție tehnică imediată. Nu am răspuns la uh, problema ridicată. Domnule director desemnat, dacă vreți să răspundeți două minute. Da. Desigur. Problema mediator a fost dezbătută uh, larg uh, și asta a fost o problemă pentru mai multe agenții. Nu pot să vorbesc decât din punct de vedere al agenției uh, italiene pe care o conduc. Sigur, uh, am urmărit această saga mediator și mi-am dat seama de slăbiciunile legislației farmacovigilență anterioare. Există niște neajunsuri pe care trebuie să le abordăm. Cred că primul lucru pe care va trebui să-l facă EMA este să aplice legea și să abordeze două elemente esențiale. În primul rând, legătura între farmacovigilența pe plan național și o rețea unificată unică de farmacovigilență. Desigur, mai există și un alt aspect uh, critic pentru farmacovigilență și anume procedurile trebuie să fie profesioniste și limbajul farmacovigilență trebuie să fie profesionist. Însă acest lucru este o problemă pentru pacienți și prima problemă va fi să facem uh, simulare exerciții de simulare, simulare pentru a vedea în ce măsură evaluarea este transparentă, pentru că asta ar putea să ducă la mai multă confuzie decât uh, la o mai mare claritate. Cu siguranță uh, vom aborda aceste neajunsuri la EMA. Doamna Grostet, uh, este bine că acest regulament există, totuși Uh, medicii pediatrii cercetători uh, se plâng de dificultatea cu care se confruntă în aplicarea acestui regulament uh, din cauza gestionării acestor studii clinice. Doresc mai multă autonomie. Ce părere aveți, domnule? Desigur, Nu aș fi atât de îndrăzneț încât să spun că am o soluție uh, și eu mi-aș pune aceeași întrebare pe care mi-ați adresat-o. Cu alte cuvinte, experimentele pe uh, copii sunt o chestiune de etică majoră dar uh, pe de altă parte, fără astfel de studii pe copii, vom avea alte probleme. Va trebui să vedem uh, noi uh, biomarcări și nu putem să uh, evităm cel puțin o parte a riscurilor implicate. Cred că totul depinde de medicamente și despre boala care este Uh, studiată. Darmaco Beren, care este uh, contactul nostru cu uh, agenția. Ce vrei să fac? Mulțumesc. Vreau să revin și eu la o chestiune care e foarte importantă pentru mine, și anume medicamentele. Întotdeauna există pericolul să dăm EMA tot felul de alte sarcini în afară de medicamente. Uh, vreau să știu uh, cum îmbunătățim accesul pacienților la medicamente și cum putem să obligăm statele membre să implementeze legislația în domeniu așa cum trebuie. O jumătate de minut aș putea să pun chiar mai multe întrebări. Domnule Rasi, am folosit doar 30 de secunde. Stați că vreau să utilizez și restul timpului, că de obicei nu sunt așa de rapidă. Uh, deci, vreau să vă rog să adăugați, știu că și alții ar putea să răspund, să întrebe mai târziu, dacă doriți să menționați ceva foarte interesant, pentru că s-ar putea ca uh, anumite persoane să trească să plece mai devreme. Uh, deci să menționați care este situația privind conflictele de interese, un subiect atât de important în ultimele luni. Domnule director de senat, aveți două minute. Eh, allora, riguardo agli herbal, eh, io credo che... Eh... Mulțumesc. În ceea ce privește medicina, medicamentele uh, naturale, naturiste. Medicamentele din plante. Marea problemă pentru agenție este povara pe care o avem de suportat și pe care încă nu am reușit încă să ne o asumăm în măsura în care ar fi necesar, pentru că nu avem suficient personal. Există însă o serie de proceduri neremunerate și foarte multe țări nu sunt pregătite să-și asume aceste proceduri neremunerate. Nu știu dacă statele membre vor dori să preia aceste uh, responsabilități, dar cred că aceasta ar fi o soluție rezonabilă. În ceea ce privește cealaltă întrebare, conflictul de interese. Eu aș spune că ar trebui să fim proactivi atunci când abordăm această chestiune. Nu cred că este suficient să completăm o declarație de interese, ci dacă este posibil, ar trebui să se facă niște verificări încrucișate și la companiile farmaceutice. Este o procedură pe care am aplicat-o în agenția mea din Italia și uh, toată lumea a colaborat la aceste verificări încrucișate, experții pe care, privind experții pe care i-am angajat noi și trebuie să existe un sistem de verificare permanent. Sigur că agenția nu poate să opereze ca un fel de forță de poliție, dar asta nu înseamnă că ar trebui să fim pur și simplu un loc unde se depun declarații de interese. Nu-i suficient. Uh, doamna Rodberet, vreau să revin la medicamentele din plante. Sunteți de acord cu mine că avem uh, nevoie de uh, mai multe uh, măsuri pentru medicina din uh, plantă, medicamentele din plantă și statele membre care își asumă îndatoririle poate trebuie să fie uh, susținute. Și credeți că ați putea să influențați statele membre care nu implementează legislația în de resort așa cum ar trebui, domnule director desemnat? Sigur, Emma poate să facă mai mult. Am putea să încurajăm acest proces și aveți dreptate atunci când spuneți că există diferențe foarte mari în Uniunea Europeană. Există abordări diferite ale acestei probleme. Și e dificil să încercăm să facem o comparație între sisteme pentru că sunt atât de diferite încât nu pot fi comparate. Și, în mod clar, va exista și problema produselor venind de pe alte continente în Europa. De aceea cred că trebuie să facem mai multe eforturi pentru a crește siguranța medicamentelor care sunt la dispoziția pacienților. Dar cred că legislația pe care o avem este adecvată și cred că trebuie pur și simplu să uh, dublăm eforturile de aplicare a acesteia. Voi interveni în numele grupului meu, Domnule director desemnat, în rezoluția noastră din 2011, descărcarea uh, bugetară a uh, agenției pentru exercițiul 2009, am spus, uh, am criticat condițiile de recrutare a agenției dumneavoastră pentru optimizarea dosarelor de autorizare. Acest această recrutare a încălcat uh, articolul 16 din statutul funcționarilor. Au uh, trebuit uh, ca mulți dintre colegii noștri și ONG-urile să determină la 17 martie să autorizeze acest, această recrutare. În aceeași rezoluție, Parlamentul European cere directorul executiv al agenției, în cooperare cu Serviciul de Audit Intern, să facă o verificare aprofundată a eficacității procedurilor existente de identificare și de gestionare a conflictelor de interese. Nu am găsit nimic uh, în uh, această motivare. Ce uh, face concret? concret ce politică veți urma atunci când este vorba de angajarea de agenți de întreprinderi uh, private după ce au trecut pe la EMA. Ma devo dire che la vicenda nella mia ruolo precedente di Trebuie să vă spun că în funcția mea precedentă în care era membru al Consiliului de Administrație al EMA, Uh, am fost foarte surprins pentru că am aflat ce s-a întâmplat cu predecesorul uh, meu doar din presă. Deci noi, cei din Consiliul de Administrație, nu am fost uh, informați cu privire la ceea ce se întâmpla. Deci primul lucru pe care l-aș face ar fi să mă asigur că Consiliul de, de Administrație este la curent cu toate chestiunile relevante care se întâmplă în agenție. Eu nu sunt un expert în uh, drept, deci nu pot să vă spun care sunt puterile agenției. Nu sunt sigur care sunt regulile exacte atunci când un director sau un alt membru personalului și-au încheiat uh, mandatul uh, sau funcția la EMA. Dar cred că aceasta este o chestiune extrem de gravă și cred că există informații la EMA care au o relevanță, o importanță comercială și acesta este aspectul cel mai relevant în toată această poveste. Există anumite sectoare care nu sunt uh, atractive din punct de vedere comercial pentru companii, companiile din exterior. cred că trebuie să vedem care sunt puterile reale, competențele reale ale agenției și, cu siguranță, trebuie să fim foarte precauți atunci când persoanele pornesc către alte locuri de muncă. Mulțumesc, am uh, pus o întrebare lungă, o să o uh, scurtez pe a doua. Veți pune clauze anume în contracte pentru ieșirea de pe un post? Și al doilea punct, dacă o să uh, vă înzestrați cu modalități uh, de control al uh, indicațiilor care vă sunt date, sunt lucruri cât se poate de precise. Ma, eh, problema delle clausole contrattuali, eh, senza... Bun. Clauze contractuale, sigur, eh, absolut, dacă e posibil, dacă putem să facem asta prin regulamentul nostru de funcționare, atunci cu siguranță uh, Uh, mă bucur să preiau această sugestie. E o idee foarte bună, care e o modalitate de a, de a soluționa lucrurile. Însă, trebuie să repet că trebuie să fim vigilenți, să monitorizăm situația, dar nu putem să ne transformăm într-un organism de investigație, într-o forță de poliție. Și atunci când e vorba de locurile de muncă ulterioare ale persoanelor care au lucrat la EMA, declarațiile pe care le dau la, pentru posturile următoare sunt relevante. Cu uh, Madame Rivazi. Doamna Rivazi. Mulțumesc, doamna președintă. În raport cu răspunsul noastră, sunt destul de nemulțumită. Uh, când ați spus că ați uh, uh, aflat din presă, eu am răspunsul Emma care a spus că a aplicat uh, riguros regulile. Dar vreau să vă pun o întrebare legată de accesul la documente. Potrivit actuala, actuale politici uh, Emma? uh, Reuniunile uh, Comisiei de Farmacovigilențe uh, sunt uh, făcute publice după terminarea sesiunii. Curtea de Justiție a spus că confidențialitatea procedurii de luare a deciziilor pentru documentele interne nu poate să fie invocată decât de la caz la caz și când publicarea documentelor interne se face. Așa atunci când aceasta periclitează procedura decizională. Deci, EMA a făcut excepție de la regulă. Aș vrea să spun, știu care este poziția noastră. Sunteți gata să schimbați această politică a EMA pentru a veghea ca uh, toate rapoartele, uh, toate procesele uh, verbale uh, să fie publice, să existe deci acces la reuniunile acestei comisii de farmacovigilență și uh, la toate datele clinice care sunt uh, puse pe piață mesajul este transparență și transparența înseamnă publicarea tuturor proceselor verbale și ale studiilor clinice. Președinta, da, domnule director de semnat, aveți cuvântul. Inițiu de ultima, care e la cosa. Mulțumesc pentru întrebare. Am să încep cu ultima întrebare, pentru că e cea la care e cel mai ușor să răspund datele clinice trebuie să fie publicate. Sunt uh, cu fermitate de această părere. Asta face administrația din uh, Statele Unite, asta face și EMA. Și sigur că nu există niciun motiv care să justifice vreo restricție în publicarea datelor. Nu există niciun motiv justificat pentru a nu publica datele dacă ele pot să avantajeze industria. Deci, trebuie, sigur, să decidem care este momentul oportun pentru publicare. Însă, calendarul de publicare ar trebui, într-adevăr, să fie accelerat, uh, fără îndoială. Pentru că oamenii Europei trebuie să știe pe ce bază se iau deciziile. Haideți să ne uităm la fapte. Știu că am doar două minute și am folosit deja unul, dar uh, Consiliul de Administrație a fost informat de procedura aceasta doar după ce procedura a fost lansată. Nu am avut o discuție înainte, ce, înainte să se ia decizia fostului director executiv și eu personal nu am participat la discuțiile ulterioare. Asta pentru că eram deja candidat pentru postul de director executiv și m-am gândit. Aceasta a fost și recomandarea uh, directorului juridic al EMA. Deci m-am gândit că nu ar trebui să comentez pentru că acest lucru ar putea să afecteze numirea mea. Mulțumesc, doamna Rivazi, 30 de secunde. Oui, euh, j'ai pas eu ma réponse quand même sur les... Nu am uh, primit răspunsul legat de procesele verbale ale Comisiei Farmacovigilență și uh, transparența studiilor clinice. În calitate de director uh, al Agenției Naționale de Medicamente din Italia, v-ați angajat pentru această cercetare clinică independentă în Italia. Care este răspunsul noastră? Uh, vă puteți angaja ca EMA să facă publice toate datele uh, acestor studii publice și private, domnule director desemnat? Ba, per quanto riguarda le uh, riuniuni SCMP, uh, lo ritenevo... În ceea ce privește procesele verbale ale Comisiei pentru Farmacovigilență, cred am crezut că am acoperit acest punct atunci când am spus că intenționez să public uh, toate procesele verbale, inclusiv ale reuniunilor acestei comisii, atât timp cât acest lucru nu aduce atingere, atingere procedurii ulterioare. Avem aproximativ 181 de studii finanțate de către agenție care sunt desfășurate între, au fost desfășurate între 2004 și 2010, care până în momentul de față nu au generat rezultate, însă investim în noi studii clinice și acum există deja o serie de studii de urmărire, toate finanțate de Agenția Națională Italiană. Euh, alors, il n'y a pas pour la GUE, FD. Bon, eh bien, écoutez, euh, je passe donc la parole pour le second round. Dau cuvântul pentru a doua rundă, rundă domnului Peter Lize. Äh, Mulțumesc, doamnă președinte, stimate domnule director desemnat. Am o întrebare în ceea ce privește legislația terapiilor avansate. După multe discuții, după multe pregătiri la Comisia Europeană, după dezbateri de 5 ani, început în 2007, acum suntem în 2011, e ca să discutăm despre acest subiect. Săptămâna trecută am aflat că există doar un singur produs care până acum a fost acceptat în cadrul acestei proceduri și care a primit aprobare. E așadar clar o legislație foarte ineficientă. Din țara mea am primit mesaje potrivit cărora uh, o terapie a fost uh, uh plasată mai jos pe scară ierarhică, tocmai pentru a nu trece pe la Emma. Și vreau să știu ce părere aveți și ce idei aveți despre simplificarea lucrurilor, astfel încât legislația să devină funcțională. Domnule director de senat, aveți cuvântul. Într-adevăr, avem o problemă cu legislația în vigoare. Emma este mai degrabă un for de informație. E o problemă, într-adevăr, cu legislația adoptată în urmă cu 5 ani. Și analizând ce s-a întâmplat de atunci și până acum, vedem că companiile au mai degrabă tendința să utilizeze terapiile avansate în spitale. Deci situația este terapia avansată este comparabilă cu un instrument medical. Și acest lucru nu e neapărat un lucru bun pentru investiții, pentru pacienți sau pentru viitoarea cercetare în domeniul farmaceuticii eficace. Eu cred că trebuie să fim foarte cinstiți. Această legislație nu produce efectul scontat. Acest lucru se întâmplă indiferent de eforturile ce au fost întreprinse în uh, această direcție. Rezultatul e palpabil, îl vede toată lumea, nu are rost să negăm asta. Acest subiect este foarte sensibil pentru mine, fiindcă în viața mea anterioară de cercetător, am întreprins activități de cercetare tocmai pe terapiile avansate și cunosc foarte bine ce potențial ascund aceste tehnologii. Contribuția acestora Uh, poate fi uriaș în găsirea de noi tratamente. Așadar, vă mulțumesc, vă sunt recunoscător pentru această întrebare. Eu cred că e momentul oportun să abordăm aceste subiecte. V-aș ruga ceva, domnule uh, director desemnat, poate că ați putea să... să se de... Vă depărtați puțin de microfon pentru ca interpreții să vă audă puțin mai bine. Droit de réponse, une minute. Aveți timp de răspuns? Aveți timp de o întrebare adițională. Da, e adevărat, trebuie să cooperăm mai bine. Dar vreau să știu ce se poate îmbunătăți la EMA fără modificare legislativă. Parlamentul a emis o rezoluție și am sugerat să prelucrăm puțin legislația. În anul 2009 a intrat în vigoare, după cum știți, tratatul de la Lisabona, conținând și Carta Drepturilor Omului și principiul necomercializării corpului uman reprezintă o regulă. Ce părere aveți despre acest subiect? Se, poate fi abordat acest subiect din aceeași perspectivă și când vine vorba despre celule și țesuturi și necomercializarea acestora și dacă da, cum putem adapta legislația? Monsieur director designé. Domnule director de senat, aveți cuvântul. Personal, cred că nu e recomandabil să comercializăm astfel de produse. Sigur, acestea trec prin anumite procese, dar ideea este că țesutul uman nu ar trebui să facă subiectul unor activități comerciale. Știu că în multe țări europene Sângele poate fi donat uh, doar pe bază voluntară și mi se pare o abordare de bun simț. Je passe, uh, donc, euh... Mulțumesc. Dau acum cuvântul lui uh, Linda McGavin. Linda, nu te vedeam, iartă-mă. Da, am, am venit mai aproape, fiindcă eram prea departe de câmpul noastră vizual. Ați menționat că apar noi provocări în acest secol și că medicina se va schimba. Ce experiențe aveți uh, în ceea ce privește gestionarea schimbării și asumarea răspunderii pentru schimbare într-o organizație în care ați fost? Dați-ne un exemplu de o schimbare pe care ați uh, generat-o într-o organizație pe care ați gestionat-o. E, eh, grazie. <laughs> Una domanda imbarazzante perché uno... Mulțumesc. Ce întrebare jenantă, totuși spune vorbitorul. Degeaba vă spun eu ce părere am, părere personală, poate alții nu o împărtășesc. Cred că pot fi făcute câteva schimbări în agenție. Putem schimba sistemul de guvernare. Eu cred că la un moment dat au fost topate angajările din câte mi-amintesc. Și în acel moment a trebuit să... A fost topat bugetul pentru angajare și a trebuit să ne descurcăm uh, cu un număr dublu de angajați, bugetul fiind același. Am investit foarte mult uh, timp, foarte multă energie în cercetare, fiindcă aceasta este forma, formarea mea. Am făcut cercetare pe filiera reglementării. Și cred că am putut să influențăm în mod direct modul în care au fost gestionate produsele farmaceutice. De asemenea, am creat trei corpuri importante, unul pentru medi medi medicina bazată pe gen, uh, în altă direcție în care m-am întrebat a fost geriatria și apoi pediatria și am încercat să aduc în prim plan uh, aceste subiecte în forurile italiene de medicină. M-am cercat de asemenea să mă asigur de faptul că ne bucurăm de independență față de celelalte părți interesate, mai ales față de actorii industriali. Am solicitat uh, consilierea experților și a companiilor, astfel încât aceștia să ne ofere analize pentru ca noi să avem o dublă verificare. Nous avons un peu d'avance, donc euh, si vous avez besoin de 15 ou 30... Da, spune președinta. Cred că dacă aveți nevoie de 15 până la 30 de secunde în plus, puteți să beneficiați de acestea, fiindcă stăm bine cu timpul. Linda? Aș vrea ca directorul desemnat să termine această idee. De ce am adresat această întrebare? Fiindcă se leagă de ceea ce a spus Dagmar. Unul e să fii uh, director executiv, ce, la, la, alt lucru e să uh, transpui lucruri în realitate și să uh, impui lucruri în sistem care să schimbe maniera de abordare. Știu că directorul general e responsabil pentru implementarea legislației, e adevărat, dar în realitate dacă agenția nu generează schimbare, schimbarea va întârzia să apară. Și aș vrea să-mi spuneți cum aveți de gând să mânuiți și să dirijați schimbarea în organizație, să vă terminați ideea. Directorul desemnat. Dacă e să discut despre experiența mea în Agenția de Medicamente din Italia, atunci pot să vă asigur că am luat uh, o serie de decizii importante. Adesea, medicamentele, produsele farmaceutice uh, au nevoie de aranjamente practice pentru a garanta accesul pe piață. Mă refer aici la aproximativ 6.000 de clinici. A trebuit să, de asemenea, a trebuit să aduc agenția la standarde europene. Am avut o uh, Um, vizită de la BIMO, Agenția Europeană privind reperele și standardele. Și iată, am fost nevoiți să ne schimbăm uh, abordarea. Eu sunt de părere că am reușit să sporim nivelul de performanță al agenției, ducându-l la un nivel foarte înalt. E dificil să discuți despre lucruri pe care crezi tu că le-ai făcut bine. Cred totuși că am reușit să schimbăm mentalitatea în întreaga agenției, fiindcă ne-am îndepărtat de modelul în care eram acolo pentru o datorie publică, dintr-o datorie publică. Era mai, am devenit mai degrabă un uh, serviciu public. Urmează domnul Zeba. Mulțumesc, doamnă președintă. Uh, general director, general director, ja în principiu. Domnule director general, există în principiu patru proceduri prin care pot fi autorizate noi uh, produse medicamentoase. Constatăm că în ultimii ani există o procedură centralizată care uh, tot câștigă teren. Asta înseamnă că activitatea care vine spre EMA va fi din ce în ce mai uh, uh mare. Cum uh, veți face față lucrurilor și cum veți uh, garanta calitatea autorizațiilor emise de dumneavoastră și, în același context, vreau să știu ce măsuri doriți să luați pentru ca uh, competitivitatea industriei farmaceutice europene să crească. La urma urmei, acesta este un punct central care interesează societatea europeană în general și care poate să o facă să evolueze. Domnule director desemnat. Da. Vorbeați așadar despre Despre uh, dispozitive medicale, sau am auzit eu greșit, oricum pot să vorbesc despre autorizația și autorizarea medicamentelor, fiindcă de asta ne ocupăm. Într-adevăr, pot fi aduse îmbunătățiri și trebuie să fim de acord cu un lucru. Pentru ca evaluarea să fie accelerată, trebuie să Uh, îmbunătățim uh, consilierea uh, științifică. Agenția intervine în anumite proceduri și cooperează cu domeniul cercetării și științei și cu cât face acest lucru mai bine, cu atât putem să accelerăm întregul proces. Sunt de părere că în anumite cazuri putem să folosim exemplul Americii exemplu din SUA, fiindcă acolo se cooperează dintr-un stadiu incipient cu industria. Noi adesea ne aflăm în situația în care facem studii clinice uh, și se întâmplă să mergem în paralel cu cei din SUA care doresc să obțină procesul de autorizație în Europa. Deci putem să facem foarte multe lucruri pentru a eficientiza sistemul. Iar în ceea ce privește consilierea științifică, aș tinde să spun că e foarte important să identificăm uh, criterii de evaluare tehnologică. Am putea autoriza mai repede medicamentele uh, de fapt, mult mai repede decât, alții sunt în măsură să ne plătească pentru acest lucru și trebuie să abordăm uh, lucrurile ca atare. Da, dar ce putem să facem pentru ca medicamentele să fie la, la, să aibă prețuri mai decente, fiindcă știm, ați spus-o și noastră, sunt scumpe și populația nu și le permite. Ce putem face concret pentru a face ca totul să capete un preț mult mai bun, să-și permită lumea aceste medicamente. Uh, directorul de senat, mă scuzați. Emma nu are niciun rol de jucat în stabilirea prețurilor la medicamente și la produse farmaceutice. Trebuie să ne asigurăm de faptul că metodele de autorizare sunt cât se poate de clare și de transparente. Și cred că astfel, prin acest lucru, vom putea să generăm scăderea prețului final. Trebuie să reducem costurile de investiție. Așa am putea să scădem prețul farmaceuticelor. Desigur, toate, toate aceste lucruri trebuie să fie făcute într-o manieră cât mai sigură. Și de aceea am dori să reconstruim, să reconstituim uh, metoda uh, de elaborare a studiilor clinice. Mulțumesc, Gilles Barniu. Director Mulțumesc. Dați-mi voie să revin la uh, prescripțiile, rețetele. Or, MM reprezintă o pondere mare în pediatrie, geriatrie, cancerologie. Și după cum a demonstrat uh, realitatea, asta uh, a alimentat o adevărată fobie. Pfizer a fost uh, a fost uh, uh sancționat în Statele Unite pentru un uh, medicament uh, uh, prescris în cazurile de pediatrie, dar pe care psihiatrii le foloseau în cazurile de boală bipolară. Nuropten se cheamă medicamentul întrevedeți măsuri pentru ca un răspuns să fie dat mai rapid pentru uh, aceste rețete? Domnule director de semnat. Ma è una questione importantissima quella dell'uso E o întrebare, e o problemă foarte, foarte serioasă, mai ales în ceea ce privește farmaceuticele contrafăcute. Referitor la studiile clinice, în general, acestea nu acoperă domeniul pediatric. Dacă avem o marjă de manevră, vom profita de aceasta. Până la urmă, e la dispoziția EMA să coopereze în aceste cazuri cu Parlamentul și Comisia. Când vine vorba de definiții, EMA este cea care își definește propriul, propria etichetă, dacă vreți. Și tot ceea ce nu aparte semnătura, ștampila EMA, este off-label. Și trebuie să știți că mii de alte instituții, mii de alte agenții naționale fac aceste lucruri. Și până la urmă, doctorii individual, doctorii fa, uh, recurg la aceste practici la nivel individual când vine vorba de utilizarea acestor medicamente. Agenția nu poate singură să facă fața acestor probleme. Eu cred că trebuie să venim cu niște ghiduri, niște linii directoare care să genereze o schimbare culturală, o schimbare de mentalitate și care să facă ca de fiecare dată când un produs farmaceutic intră pe piață, acesta să fie codificat. Referitor la indicațiile pentru produsele farmaceutice, povestea multor produse farmaceutice este generată de utilizarea acestora. Ne amintim, spre exemplu, ce s-a întâmplat cu uh, utilizarea medicamentelor de diabet împotriva infecțiilor și ce s-a întâmplat cu efectele secundare. Deci e vorba de o chestiune culturală extrem de re relevantă. Domnule Paniu, a doua întrebare, în linia ceea ce a spus uh, coordonatoarea noastră, Linda McEwen cum puteți dumneavoastră, director EMA, să stimulați laboratoarele farmaceutice uh, în utilizarea generală a medicamentelor să reevalueze medicamentele pentru care anumite trăsături nu erau conținute în informațiile validate. Aici trebuie să dați uh, uh dovadă de uh, voluntariat. Eh, secondo me, l'EMA può avere... Mulțumesc. Eu cred că Emma poate să aibă influență considerabilă asupra culturii științifice dacă, mai ales dacă se determină că un medicament are beneficii pentru care nu e autorizat. Atunci EMA poate să uh, inițieze o procedură accelerată de autorizată. Investiția va fi minimă. E nevoie de uh, investiție doar în standarde de securitate și poate că putem să accelerăm uh, uh, normele de autorizare în aceste cazuri. A avea o procedură rapidă de autorizare ar fi o soluție de bun simț, dar e clar că trebuie să vedem dacă aceasta e abordarea cea mai potrivită. Mulțumim, domnule director. Trecem acum la următorii vorbitori. Horst Schnellhardt. Nu este în sală. Vă rog, treceți la următorul vorbitor de la PP, domnul Bartoloții, dacă nu mă înșel. Sì, <clears throat> grazie signor direttore. Mulțumesc, domnule director. Iată ce vreau eu să vă întreb. Cum doriți să consolidați sistemul uh, farmacovigilenței, mai ales dat fiind că dumneavoastră monitorizați efectul toxic al farmaceuticelor de pe piață. Ce inițiative aveți în acest sens? Eh, Mulțumesc, o să răspund în engleză, de vreme ce m-ați adresat întrebarea în italiană. Glumesc. Uh, Iată care este răspunsul meu. Cred că avem posibilitatea să revenim la subiectul farmacovigilenței. La început am spus că acest subiect vizează relația dintre rețelele naționale și marile um, centre, precum EMA. Și Aici problema ce se pune este cea a calității. În primul și în primul rând trebuie să utilizăm rețeaua EMA, rețeaua care există deja și care evoluează. Trebuie să cooperăm cu șefii diferitelor agenții pentru ca împreună să vedem cum e cum, e cel mai bine, cum poate fi făcută cel mai bine centralizarea rezultatelor. Există și o serie de alte subiecte despre care am discutat deja, cumva paralele cu consolidarea farmacovigilenței. Trebuie să analizăm toate registrele din anumite țări europene, deoarece acestea ar putea conține indicații cu privire la anumite produse farmaceutice mai critice, dacă vreți, urmând ca apoi să luăm decizia în baza uh, informațiilor transmise și codificate. Eu cred că acesta e un lucru fezabil, care poate fi realizat fără prea multe eforturi și poveri administrative. Mulțumesc. Întrebare adițională pentru domnul Bartoloții. Da, mulțumesc. Foarte repede aș dori să adresez următoarea întrebare. Mă refer la activitățile variate pe care le-ați descris deja și pe care plănuiți să le implementați. Care este opinia dumneavoastră față de ceea ce au realizat statele membre? Vi se pare suficient când vine vorba de farmacovigilență? Legislația europeană este cea mai avansată legislație din câte există. E nevoie să se facă teste de rezistență. S-au făcut deja, au arătat că sunt uh, puncte slabe, trebuie acum să venim cu corecturi sau cu amendamente juridice. E clar că EMA are anumite lacune care trebuie acoperite. Ideea este că prima slăbiciune ce trebuie uh, abordată este aceea a retragerii unui produs uh, farmaceutic pe probleme de securitate într-un uh, cadru național. Ei bine, retragerea de pe piață trebuie să fie notificată la agenție. Acest lucru trebuie să fie obligatoriu. Și, într-o manieră similară, EMA trebuie să fie în măsură să Uh, spună dacă un produs farmaceutic trebuie retras de pe piață sau nu. Președinta, mulțumesc. Domnule Schnellhardt, ați sosit alături de noi. Aveți un minut pentru întrebare, vă rog. Nu, v-ați tot schneller als ich dachte. Mulțumesc că uh, v-ați mișcat mult mai rapid decât uh, am crezut eu, domnule Razi. Mulțumesc că ați intrat deja, uh, așa foarte scurt, în subiectul accesibilității medicamentelor. Cred că este foarte important, pentru că în procedura de autorizare sunt două proceduri, una centrală și una în statele naționale. Și dacă atunci când discut cu producătorii de medicamente și cu centrele de cercetare, ei se plâng întotdeauna de birocrația, de uh, costurile financiare care trebuie suportate pentru autorizarea unui medicament și uh, că nu vor să își asume aceste costuri pentru această procedură centralizată. Și acest lucru duce la faptul că anumite autorizări sunt uh, cerute în statele membre și nu la nivel central. Eu mi-aș putea imagina ca EMA să uh, utilizeze o procedură standardizată, centralizată, care să uh, fie valabile la nivel european și să înlocuiască procedurile naționale care să ducă la scăderea birocrației și cred că acest lucru ar duce și la îmbunătățirea situației privind accesibilitatea medicamentelor. Vreau să vă întreb dacă sunteți de acord cu această ideea mea sau dacă eventual îmi spuneți nu se, nu se poate transpune în practică așa ceva. A doua întrebare se referă la rezistența la antibiotice și acest subiect ați menționat. Cred că este un subiect foarte important în momentul de față și care ne va preocupa și pe viitor. În Comisia pentru Agricultura a Parlamentului s-a discutat această chestiune, s-a adoptat chiar o rezoluție care include multe propuneri propuneri care trebuie să fie și puse în aplicare. Spuneți-mi, atunci când se autorizează antibioticele, ar putea eventual să introduceți o procedură care să ia în considerare mult mai puternic această chestiune a rezistenței la antibiotice, astfel încât uh, utilizarea antibioticelor să fie restrânsă, pentru că presupunerea noastră a tuturor este că ele se folosesc mult prea mult, la o scară mult prea mare. Mulțumesc! Mulțumesc. În ceea ce privește legislația veterinară, știu că există probleme foarte mari de birocrație și cred că propunerea dumneavoastră este, în orice caz, o propunere pe care am putea o susține, pentru că vrem să promovăm o mai mare armonizare la nivel european. Însă știm că problema medicamentelor veterinare este tocmai accesul la studii științifice, mai ales pentru uh, speciile mai mici. Și cred că, într-adevăr, EMA trebuie să uh, ia, uh, să abordeze această problemă și să găsească o soluție. Și a doua întrebare, rezistența la antibiotice. E foarte dificil să determin exact care e calea cea mai bună de a aborda această problemă. Uh, cu toate acestea, Industria ar trebui în orice caz să investească în acest sector, ar trebui să facă cercetare pentru a găsi noi molecule. Cred că sunt 4 sau 5 molecule care sunt deja acum uh, în cercetare și care s-ar putea să fie de succes. Însă, uh, cu toată sinceritatea, nu știu exact care este soluția legislativă cea mai potrivită. Probabil că vom avea nevoie de legislație, însă în același timp trebuie să încurajăm industria să investească în acest uh, sector. Pe de altă parte, trebuie să reducem utilizarea antibioticelor, într-adevăr, și cred că acest lucru ne readuce la uh, o altă chestiune pe care a menționat-o și un alt coleg aici, anume, cred că e nevoie de câteva orientări. Nu EMA e cea care trebuie să prescrie medicamente sau uh, să prescrie doctorilor modul în care să acționeze, dar cred că ar trebui să existe niște orientări care să fie emise de EMA. Mulțumesc! Nu știu dacă doriți să mai adresați și o a doua întrebare? Bun, atunci dau cuvântul domnului Vittorio Prodi. Grazie professor Rasi per la sua presenza qui. Ecco, anch'io um, ehm, avevo un... Bună ziua! Vă mulțumesc, domnule Rasi, pentru că sunteți alături de noi în această după-amiază. Și eu uh, voiam să menționez problema rezistenței uh, la uh, rezistența bacteriană și rezistența la antibiotice. Am avut acum câteva săptămâni o discuție în Parlamentul European cu directorul general al uneia dintre cele mai mari companii farmaceutice din lume. Și acesta mi-a spus că nu există o adevărată presiune pentru a studia alte molecule, pentru că profiturile care se fac din antibiotice nu sunt atât de mari. Și exemplul pe care l-am primit a fost acela al diversificării cercetării, eventual uh, cercetarea pe bolile rare. Există, de exemplu, uh, terapii pentru uh, cancerul la prostată, care poate că în termen relativ ar fi uh, benefice pentru puțini pacienți, dar care costă zeci de mii de euro pentru ciclul de cercetare și producție. Deci cred că trebuie să avem o privire de ansamblu, o abordare de ansamblu și să încercăm să găsim un nou echilibru, astfel încât să garantăm uh, faptul că cercetarea pe toate fronturile e într-adevăr acoperită de industria, de farm- industria farmaceutică și trebuie să nu pierdem din vedere cercetarea de bază și dezvoltarea de medicamente. Domnule director desemnat. Problema rezistenței la bacterii și la antibiotice e într-adevăr o problemă. Dar problema constă și în uh, modelele de utilizare a antibioticelor în momentul de față. Cred că ceea ce trebuie să facem este să analizăm utilizarea continuă a moleculelor existente și trebuie să creștem coordonarea. Haideți să îmbunătățim gradul de coordonare între lanțul alimentar și uh, sectorul uh, sanitar, uman și veterinar. Cred că această problemă care este foarte uh, amplă la, uh, la oameni este totuși marginală comparată cu uh, sectorul veterinar. Și sigur că industria trebuie să facă această analiză. Eu, în mod evident, nu sunt uh, în măsură să vorbesc acum despre aspectele etice um, ale cercetării industriei în antibiotice și este uh, Uh, jenant să trebuiască să plătim zeci de mii de euro pentru o terapie, pentru o tumoare care să aibă în cele din urmă efecte reduse. Însă, ceea ce trebuie și poate să facă o agenție de reglementare este să găsească modalități de a evalua terapiile mult mai rapid uh, deci să încercăm să reducem birocrația și costurile cât mai repede posibil și asta încercăm să facem. Acum, în ceea ce privește marjele de profit ale industriei, acest uh, subiect nu intră în uh, sfera de uh, activitate a unei uh, activități reglementare. Domnul Prodi, da, într-adevăr, aceasta este o chestiune politică și va trebui să o abordăm aici în Parlament împreună cu colegii mei, pentru că există mai multe domenii care nu sunt acoperite și o serie de chestiuni de sănătate publică care sunt relevante. Deci, cred că în uh, colaborare cu dumneavoastră poate vom reuși să ajungem la o poziție comună asupra acestor aspecte domnul Rasi. Da, și eu vreau să vă, să-mi exprim recunoștința um, față de dumneavoastră pentru deschiderea Parlamentului față de agenție. Cred că, într-adevăr, colaborarea e singura modalitate prin care vom reuși să ne rezolvăm problemele. Trebuie să coopereze, să cooperăm, să avem o foarte bună cooperare și cu organismele tehnice care ne pot pune la dispoziție datele științifice, astfel încât, până la urmă, să Uh, puteți și dumneavoastră să elaborați o legislație cât mai bună. Bine, am uh, terminat mai devreme cea de-a doua rundă și o să trecem la a treia rundă. Regula jocului este puțin diferită aici. Un minut de întrebări uh, din partea parlamentarilor, două minute răspuns. Doamna Ivazi, un minut. Domnule director desemnat, aș vrea să revin la protecția pacienților. Ați abordat puțin acest uh, subiect. O să uh, vă dau exemplul vaccinului Panembrix, care a fost uh, pus pe piață și uh, s-a descoperit un efect secundar, narcolepsia dezvoltată de copii cărora li s-a administrat uh, acest lucru. Uh, Finlanda și Irlanda au suspendat acest uh, medicament. Turcia astăzi a suspendat și ea acest vaccin. Ce face EMA? EMA spune, nu avem încă suficiente de studii, trebuie să facem încă studii, nu suspendăm acest uh, medicament. Eu pun o întrebare. Dacă sunt țări care dau un semnal de alertă, deci această procedură, domnule director, ar trebui să puneți în, să instituiți o procedură mai rapidă, pentru că avem alte uh, vaccinuri, cum ar fi Novartis, care îndeplinesc aceeași funcție și ar putea să înlocuiască vaccinul Panembrix. în acest caz nu aș putea să spun dacă Emma a procedat bine sau rău, însă sunt de acord cu dumneavoastră. E nevoie de un principiu general care să fie aplicat. Cred că asta ne duce din nou la discuția despre farmacovigilență. și această problemă a aprobării intrării pe piață unor prea repede a unor uh, medicamente. Trebuie să existe proceduri de urgență și OMSU, de pildă, a insistat să existe astfel de uh, proceduri de urgență de uh, punere pe piața unui medicament, de pildă în cazul pandemiilor. Iată de ce trebuie să reducem uh, timpul uh, de autorizare a medicamentelor. Vorbim astăzi despre viitor. Sigur, nu uh, ocup încă această funcție și nu știu de ce EMA nu a pus capăt uh, pandemiilor din Europa. Sunt niște criterii care uh, trebuie aplicate, trebuie să ținem seama de cauză și uh, efect, pentru că ar fi alminte riscul să retrași de pe piață un medicament uh, care este benefic. Și eu cred că asta trebuie să facă uh, Emma ori de câte ori are o abordare uh, în regim de urgență. O să vă pun o întrebare din partea grupului meu, o întrebare de ordin general. Am uh, parcurs diferite crize și ne-am dat seama cu toții cât de importantă și necesară este o agenție ca EMA, ca organ de expertiză și uh, decizional. Și în același timp, și unii și alții ne-am întrebat în legătură cu nivelul de încredere pe care îl putem avea. Cum credeți, domnule uh, director uh, executiv uh, desemnat, să sporim acest nivel de încredere al nostru a tuturor și al cetățeanului european? A spune că regula esențială pentru formarea încrederii este să nu existe interese ascunse ale experților și cei care trebuie să ia hotărâri. Al doilea punct important este comunicarea și cred că trebuie să lucrăm cu Comisia și cu Parlamentul astfel încât periodic să comunicăm de ce sunt uh, adoptate o serie de uh, hotărâri, de decizii. Pentru că la EMA sursa tehnică de informații este una valoroasă. Și cred că putem să contracarăm o serie de informații uh, false care apar pe internet, uh, mai ales pe formurile pacienților. Uh, mulți pacienți obțin informațiile pe care le pun în circulație apoi de pe internet și nu se bazează pe fluxul de informații pertinente și de încredere Uh, din surse cum ar fi uh, EMA. Cred că numai pe această bază putem să creăm un climat de încredere. Am comentat acest lucru în mai multe rânduri, uh, dar trebuie să revin. E nevoie de transparență, trebuie să explicăm motivația deciziilor noastre și ce EMA și celelalte instituții care o susțin fac. Numai în felul acesta putem să fim un punct de referință atunci când e vorba de accesul la informații științifice. Uh, domnul Parnio, Norfacol este un produs care uh, tratează două boli rare ale ficatului. În primele uh, luni de viață. Da, este medicament uh, al spitalelor din Paris ca instituție. Alternativa este uh, grefa de uh, ficat, transplantul de ficat. Din câte știu eu, un laborator concurent uh, Uh, a cerut EMA ca norfacolul să nu fie autorizat. Cum puteți să asigurați o transparență mai mare a ceea ce faceți în relația cu uh, Comisia Europeană? Nu cunosc decât uh, parțial uh, acest caz este un așa numit medicament orfan și știu că circa 70-90 de pacienți uh, în Europa uh, suferă de această boală genetică rară. Problema accesului este așadar relativă. pentru că majoritatea pacienților au avut acces la tratament. Însă, cred că în felul acesta ne întoarcem la problema cooperării și comunicării. Este important ca în viitor EMA uh, să ia hotărâri în cunoștință de cauză și uh, în corelare cu uh, Comisia Europeană. Numai în felul acesta putem să asigurăm o credibilitate mai mare uh, agenției. Doamna Riperent. Domnule Razi, mă susțineți atunci când spun că trebuie să facem o distinție clară între proceduri. Procedura EMA și, pe de altă parte, statele membre. Și am o întrebare, întorcându-mă la siguranța pacienților. Cum vrem să ne comportăm în situații în care, pe de o parte, avem o cerere mare de medicamente din partea pacienților și pe de altă parte nu suntem foarte siguri că acel medicament este sigur și pot să dau răspunsul eu. Uh, nu există medicamente care sunt 100% sigure. Trebuie să renunțăm la această iluzie. Medicamentele presupun întotdeauna un risc. Riscul însă trebuie uh, Uh, să fie mai mic decât beneficiul pe care îl aduc astfel de medicamente în combaterea unei boli. Mă susțineți în această idee, domnule Razi? Dacă analizez puțin uh, procedurile la nivel național nu putem să respectăm uh, deciziile naționale care sunt legate de tradiții, dar cred că există loc pentru armonizare atunci când există avantaje destul de clare pentru uh, oameni. Atunci trebuie să facem o armonizare la nivel uh, european. În legătură cu cealaltă întrebare, siguranța medicamentelor. O să vă răspund povestindu-vă uh, ce s-a întâmplat cu șapte ani în urmă când am preluat conducerea agenției italiene. Erau, parcă am avut pistolul pus la tâmplă. Unii vroiau introducerea unor medicamente, alții uh, rezistau ideii de a aproba anumite medicamente. Cred că de aceea trebuie să existe un grad de rigoare științifică cât mai ridicat. Trebuie să avem cât mai multe dovezi, trebuie să continuăm studiile uh, clinice, clinice, să folosim cele mai bune uh, tehnologii disponibile, avem nevoie de marcări, de surogați, avem nevoie de toate tehnologiile pentru a încerca să eliminăm efectele negative ale medicamentelor. Dacă vă amintiți, grecii spuneau că medicamentele sunt o travă și orice medicament poate să aibă un efect negativ. Este ceea ce numim beneficii și uh, defecte. Doamna Gardini. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc, profesor Razi. Eu aș vrea să mă întorc la un lucru pe care l-ați menționat în trecere atunci când ați răspuns la altă întrebare, și anume internetul și site-urile pe internet. Datele arată că tot mai mulți uh, oameni uh, apelează uh, la internet. Oamenii pot să aibă uh, acces la medicamente fără rețetă prin intermediul internetului și asta este o mare problemă. Ce părere aveți? Ce strategii puteți să folosiți pentru a contracara acest uh, fenomen? Pentru că se pare că acest fenomen este în creștere. Noile generații sunt uh, tot uh, mai aproape de internet, deci cazurile vor crește ca frecvență. Domnul Razi, da, vă mulțumesc. Internetul este unul dintre beneficiile, dar și problemele societății contemporane, pentru că oamenii accesează informațiile științifice de pe internet. avem uh, niveluri de contrafacere foarte mici, 0,01% în Italia, grație unei rețele foarte eficiente și pentru că nu avem medicamente online. Este greu ca astfel de medicamente să ajungă uh, la oameni, însă ele reprezintă totuși un risc pentru sănătatea publică ce s-a făcut? Există un proiect major numit Impact, în care uh, iau parte mai multe țări. Nu știu exact câte țări sunt implicate. Însă problema cea mai mare și Parlamentul este uh, Parlamentul este instituția cea mai potrivită să uh, abordeze uh, această problemă este numai în felul acesta putem să controlăm internetul. 25 de tone de uh, substanțe active venind din Asia au fost confiscate anul trecut și o parte din finanțare provine din agențiile naționale. E nevoie de mai multă coordonare, suntem autoritate de reglementare și putem să fim în avangarda acestor uh, eforturi. Peter Lize. Mulțumesc încă o dată, domnule director de senat. Am o întrebare în ceea ce privește reprezentanții pacienților. Parlamentul mereu s-a implicat pentru ca în forurile reprezentative să lucreze și uh, Uh, reprezentanții ai uh, pacientelor, pacienților, dar avem uh, o problemă cu organizațiile pentru pacienți și finanțarea acestora. Așa, uh, când o firmă farmaceutică, o companie farmaceutică finanțează organizațiile de pacienți, uh, e clar că firma va fi mai puternic reprezentată sau există acest risc, dar problema e că nu există alte metode de finanțare. Ce idei puteți să elaborați astfel încât să avem o finanțare mult mai independentă a organizațiilor pentru pacienți? E vorba aici uh, de o acțiune care vizează pe cei din forurile în care aveți influență. Domnule director, vă rog să răspundeți la această întrebare și apoi aveți 5-6 minute pentru concluzii finale. Mulțumesc! Discutăm așadar despre problema asociațiilor de pacienți și a finanțării acestora. Da, aveți dreptate, e o problemă mare. Și cred că lucrurile sunt similare problemei finanțării cercetării și independenței cercetării. Când e vorba de finanțare, nu cred că putem să avem situația în care un, o asociație de pacienți să fie finanțată de un singur concern farmaceutic cu atât mai puțin de o întreprindere, de o companie farmaceutică ce creează un medicament pentru un anumit grup de pacienți, suferind de o anumită boală. Iată, cam asta am de spus în ceea ce privește finanțarea din partea industriei. Am putea lua în calcul următoarea situație. Să avem o marjă procentuală, un fel de taxă de finanțare, dacă vreți, uh, impuse industriei pentru finanțarea acestor organizații. Pe bună dreptate putem spune că uneori organizațiile de pacienți acționează ca portavoci uh, pentru alte interese ascunse, cu sau fără voia lor. Poate că o, un fond general ar putea fi o soluție interimară deocamdată. În concluzie, aș dori să exprim câteva considerații generale. Cred că am acoperit o serie de variate probleme și chiar sper că eu sunt omul potrivit pentru această muncă. Am o echipă foarte bună la EMA, știu asta, știu și că avem nevoie de o mai bună coordonare, știu că pe viitor trebuie să facem anumite schimbări binevenite. De asemenea, sunt conștient că sănătatea publică și evoluția farmaceuticelor se schimbă în mod constant, așa că ceea ce spun astăzi poate nu mai e valabil mâine. În acest context avem nevoie de un sistem care să consolideze sănătatea publică, dar trebuie să acționăm pe um, calea gestionării resurselor. Trebuie să ne descurcăm cu aceleași resurse și să facem mult mai multe, pentru că sănătatea cetățenilor europeni trebuie îmbunătățită. Nu știu dacă aveți și alte idei sau alte întrebări. Acum nu mai avem timp la dispoziție, dar cu siguranță voi fi mai mult decât dispus să continui acest dialog cu dumneavoastră și să-mi aduc contribuția. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată în această după-amiază. Monsieur le, le directeur Domnule director executiv desemnat, vă mulțumesc în numele colegilor uh, mei pentru felul în care ne-ați răspuns. Cred că am uh, abordat uh, mai multe chestiuni foarte diferite în această după-amiază. Ați răspuns clar, fiecare apreciază în felul său răspunsurile. Ați contribuit la acest exercițiu care nu este deloc simplu pentru dumneavoastră. Oricum, vă mulțumesc. Ședința se suspendă. Reuniunea coordonatorilor va avea loc la ora 17. Uh,